Mulțumesc, dragi colegi. Vom începe votul. De aceea v-aș ruga să luați loc, pentru că avem o listă de vot destul de lungă și mi-aș dori să începem imediat.